domnilor, se reia ședința noastră. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt la dispoziția dumneavoastră. Există obiecții? Văd că nu. Atunci, procesul verbal se consideră adoptat.